votare. Avem trei uh, rapoarte uh, ale domnului Gualtieri, prelungirea mandatului președintelui Autorității Bancare Europene, AB. Deschid votul. A votat toată lumea? Has everyone voted now? Acum a votat toată lumea? Există probleme? Întreabă președinta. Este un vot secret, de aceea aveți o luminiță albastră pe pupitru. Acum închid votul. Și se adoptă. Trecem la cel de-al doilea raport Gualtieri. Din nou vot secret. Deschid votul. And if everyone has Iar dacă toată lumea a votat, acum închid votul. și se adoptă al treilea raport Gualtieri, ESMA, vot secret, vot deschis. Iar dacă toată lumea a votat, declar votul închis și se adoptă. Trecem la raportul Fontana. Cooperarea operațională și strategică dintre Bosnia și Herțegovina și Europol. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că vom verifica electronic. Vot electronic de verificare deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Deci trecem mai departe. Votăm rezoluția în acestui raport. Vot prin apel nominal. Închid votul. și se adoptă, vă mulțumesc, următorul raport, raportul Negrescu, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Vot prin apel nominal. Vot deschis. Și dacă toată lumea a votat, acum închid votul și se adoptă. Trecem la lista speciilor alogene invazive. Două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Pentru că nu văd mâini ridicate, vot deschis pentru a verifica. Votul e acum închis. Se adoptă partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă abțineri și se adoptă. Rezoluția în întregimea ei. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la autorizarea porumbului modificat genetic. Amendamentul 6. Vot prin apel nominal. Vot deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul. și se adoptă. Amendament 1. Vot prin apel nominal deschis. Vot închis. Și se adoptă. Amendamentul 2. Vot prin apel nominal deschis. Vot închis. Se respinge amendamentul 3, tot vot prin apel nominal. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 4, vot prin apel nominal deschis. Votul e acum închis. Și se respinge. Amendamentul 5, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Votăm rezoluția în întregimea ei. Vot prin apel nominal. Doriți să verificăm? La amendamentul 5. Verificare electronică. La amendamentul 5. Iar acum închid votul. Se respinge. Rezoluția în întregimea ei. Vot prin apel nominal deschis. Votul e acum închis. și se adoptă. Mergem la raportul Dodds-Niedermayer. Partea întâi a textului original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Verificare. Amendamentul 15, vot electronic deschis. Votul e acum închis. Și, într-adevăr, se respinge. Ori, textul original, partea 1. Cine stă pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine stă pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16 pentru. Doriți să verificăm partea a doua? Eu cred că a fost suficient de clar, dragi colegi, dar permit verificarea. Vot electronic deschis. Vot închis. Și se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 19 pentru. Potrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8 pentru. Insistați să verificăm la 19, atunci deschid votul electronic la amendamentul 19. Votul e acum închis. Și se respinge. Amendamentul 8. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9. Vot prin apel nominal. Deschis. Votul e acum închis. Și se respinge. Textul original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Text original Recomandarea A7, indent 1. Cine pentru? Împotrivă. abține se adoptă partea 1. Partea a doua acum. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11, vot prin apel nominal. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Trecem din nou la text original. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Votul e deschis. Vot închis. Și se adoptă amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Text original cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatele 45, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vot prin apel nominal amendamentul 12, vot deschis. Vot închis. Și se respinge. Amendamentul 13, vot prin apel nominal, deschis. Votul e acum închis.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 Amendamentul 2, vot prin apel nominal, deschis. Votul e acum închis. Și se respinge. Text original, partea întâi, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Text original la recomandarea de un ultimul alineat pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri. Respins. Amendamentul 5. Vot în apel nominal deschis. Votul e acum închis. Respins. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6. Vot prin apel nominal deschis. Votul e acum închis. Și se respinge. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7D pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Text original, partea 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificare la partea a doua. Deschid votul. Vot închis. și se adoptă. În partea 1, punctul 7, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul AT, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Votăm rezoluția prin apel nominal. Vot deschis. Iar votul e acum închis și se adoptă. Trecem la raportul Belder, relațiile dintre UE și China. Alea 36, text original. Cine pentru? <clears throat> Împotriva abțineri se adoptă. Prima parte a alineatului 38 pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. Text original. Cred că există un amendament oral din partea domnului Buticofer. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În mijlocul textului propun adăugarea unei propoziții, anume solicităm Chinei să își reconsidere poziția și cere tuturor părților, inclusiv China, să respecte deciziile finale. Thank you. Are there any objections to that oral amendment? Mm, dacă nu e nimic împotrivă, votăm acest amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Trecem la alineatul 45. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48, partea 1, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 51 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 54 partea întâi. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 58 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 62 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Considerentul AB pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Rezoluția în întregime, vot prin apel nominal, vot deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Vă mulțumesc. Trecem la următorul raport. Ehm, summitul în privința ajutorului umanitar. Text original, alineatul 11 pentru împotriva abțineri. Se adoptă partea a doua pentru Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 13, partea 1 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 14 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 20, partea 1 pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alinatul 21, 4 părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a treia pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a patra pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 23, partea 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34, partea 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă partea a treia, vot în apel nominal, vot deschis. Vot închis. Și se respinge partea a patra, vot în apel nominal, vot deschis. Votul e închis. Și se respinge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 Abțineri. Se adoptă. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul 1, partea 1 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă partea a treia pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă partea 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul J pentru împotriva abțineri se adoptă partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă recital considerent n partea întâi pentru împotriva abțineri se adoptă partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm uh, prin apel nominal ansamblul revoluției, rezoluției. Votul e acum deschis, votul e acum închis. Și se adoptă. Mulțumesc. Putem trece la raportul Martin, dezvoltarea unei industrie europene durabile a metalelor de bază. Mm, scuze, domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Foarte pe scurt, aș saluta aici prezența în hemiciclu a unei delegații sindicaliști eh, siderurgiști care vin din Franța, Belgia, Luxemburg și Germania, vorbind despre bineînțeles metalele de bază, mai ales oțelul care trece printr-o criză fără precedent. Îi salut pe ei și le mulțumesc pentru sprijin. Mulțumesc. Trecem acum la vot. Votăm amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Aliniatul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Aliniatul 8 prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Subtitul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Textul original. S-a închis votul. Adoptat. Alineatul 11, prima parte pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. A treia parte, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm cea de-a treia parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul 12, prima parte, prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. A doua parte, prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. adoptat. Aliniatul 13, prima parte pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. A doua parte. Pentru. Potrivă. Abțineri. Respins. Haideți să verificăm cea de-a doua parte a liniatului 13 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul 14, textul original pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Verificăm aliatul 14, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 17. Pe părți. Prima parte, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat a doua parte prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. A treia parte, încă o dată prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. A patra parte. S-a deschis votul. Vot prin apel nominal. S-a închis votul. Adoptat. Cea de-a cincea parte. Tot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Cea de-a șasea parte. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Adoptat. A șasea parte, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Alineatul 23. Pentru. Potrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Nu pot să văd pe toată lumea. Alineatul 23 s-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat, evident. Aliniatul 26, prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. A adoptat. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. A adoptat. Aliniatul 27, prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. A adoptat. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. A adoptat. 29, prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4, prin uh, apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul. Adoptat. Considerentul D, prin apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul.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 S-a închis votul. Adoptat. A doua parte, prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Considerentul O prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Considerentul pe prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 1 prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la rezoluție în ansamblu. Prin apel nominal s-a deschis votul. Aveți puțin tică răbdare. Va funcționa. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Adoptat, vă mulțumesc. We now move, colleagues, to the situation in... Trecem acum la situația din Ungaria și uh, supun la vot moțiunea pentru rezoluție din partea grupului PPE pentru împotrivă abțineri, respins. Vom verifica dacă doriți. S-a deschis votul, verificăm așadar. Vă rog, puteți vota. S-a închis votul, dragi colegi. Respins. Trecem acum la moțiunea comună de rezoluție înaintată de patru grupuri. Aliniatul 3, prin apel nominal, s-a deschis votul ți a închis votul. Adoptat. Aliniatul 5. Prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Aliniatul 7. Prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat.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 abțineri, adoptat. Rezoluția în asamblul ei pentru, împotrivă, abțineri, da, vom verifica. S-a deschis votul pentru a verifica. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Dragi colegi, adoptat. Thank you. Vă mulțumesc. Dragi colegi, trecem la explicațiile de vot. <clears throat> Așadar, vreau să cer celor care nu participă la această parte să părăsească această aulă și, dacă se poate, începem cu moțiunea pentru uh, rezoluție.